securitate nu este uh, perfectă, însă trebuie să recunoaștem că chiar dacă s-au luat în ultimul moment, s-au luat decizii importante și pozitive. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă ministru! Dezbaterea e încheiată. Următorul punct de pe ordinea de zi, declarația Consiliului și al uh, Comisiei cu privire la situația din uh, Japonia, inclusiv uh, catastrofa nucleară. Aș dori acum să dau cuvântul doamnei ministru în numele Consiliului. Uh, doamnă uh, Mulțumesc, președinte, domnule comisar Oettinger, doamnelor și domnilor. În numele Consiliului aș începe prin a adresa condoleanțele noastre poporului japonez celor care au pierdut persoane dragi și tuturor celor care au fost, într-un fel sau altul, afectați de evenimentele tragice ce s-au întâmplat acum 10 zile. De asemenea, doresc să subliniez curajul și uh, temeritatea celor care acum luptă cu consecințele acestui uh, cutremur teribil, cu consecințele tsunamiului și, de asemenea, să subliniez curajul celor care se ocupă de consecințele catastrofei nucleare. Uniunea Europeană este alături de poporul japonez în aceste vremuri grele. Noi am acordat deja Japoniei asistență într-un mod foarte concret. În momentul în ziua chiar în care a avut loc uh, cu tremurul, Consiliul European a cerut înaltului reprezentant să mobilizeze asistența necesară și mecanismul european de protecție civilă a fost activat în așa fel încât să se poată coordona asistența oferită de statele membre. Și într-un rost timp foarte scurt, Uniunea Europeană a fost în măsură să răspundă la cererea de asistență adresată de către Japonia. Uniunea Europeană va continua să răspundă la apelurile pentru asistență umanitară, sprijin tehnic sau orice alt fel de asistență pe care guvernul japonez ar considera-o ca fiind necesară. În numele Consiliului aș vrea să mulțumesc în mod special doamnei comisar Gheorgheva și înaltului reprezentant pentru răspunsul foarte rapid și foarte bine coordonat. Echipa de protecție civilă care a fost desfășurată în Japonia se bucură de sprijinul nostru. Statele membre, în mod individual, de asemenea, sunt gata să ofere o asistență foarte generoasă. Este foarte important să menționăm faptul că impactul macroeconomic al crizei uh, asupra Japoniei va trebui să fie urmărit îndeaproape de către Consiliu și miniștrii vor avea deja, au avut deja o întâlnire și o dezbatere preliminară în cadrul ECOFIN la micul dejun de pe 15 martie. În mod evident, situația cea mai gravă este la nivelul centralei de la Fukushima. Aș dori să subliniez faptul că președinția ungară a acționat imediat, ținând seama de gravitatea evenimentelor și efectele posibile ale acestui eveniment în Europa. Am uh, convocat imediat grupul extraordinar care se ocupă cu uh, chestiunile uh, nucleare și un consiliu pentru energie extraordinar, tocmai pentru a evalua situația în Japonia și pentru a vedea care ar putea fi consecințele asupra Europei. Aș dori să subliniez faptul că primul mesaj din partea Consiliului a fost un mesaj de solidaritate, de compasiune și de uh, promptitudine pentru a acorda ajutor umanitar și asistență tehnică. Acest mesaj, de asemenea, conținea și uh, un mesaj de respect pentru curajul uh, poporului japonez. Este foarte greu, condițiile sunt foarte dificile, uh, însă putem observa acum că există câteva uh, motive de speranță în ceea ce privește uh, centrala nucleară. Problema cea mai mare în momentul de față îl reprezintă nivelul de contaminare care a fost măsurat în jurul, împrejurul acestei centrale. Însă noi trebuie să ne continuăm sprijinul față de Japonia și mai multe state membre, fie în mod bilateral, fie prin diferite mecanisme de coordonare uh, conduse de către Comisie, sunt uh, pe cale de a contribui la acest lucru. Și, așa cum spunea și Ministrul pentru Dezvoltare Rurală, Ministrul Maghiar pentru Dezvoltare Rurală, domnul Fasecaș, uh, în momentul de față, aceste evenimente de la centrala Fukushima nu vor avea consecințe asupra populației în Uniunea Europeană. Nivelul de uh, contaminare în toate toate statele membre deocamdată este normal și există controle care sunt deja organizate pentru toate produsele alimentare importate din Japonia. Însă există lecții pe care trebuie să le învățăm din acest accident. Implementarea și îmbunătățirea standardelor pentru siguranța nucleară reprezintă o prioritate pentru operatorii europeni și pentru autoritățile de reglementare. Însă acest concept trebuie să fie unul continuu și noi trebuie să învățăm anumite lucruri din acest accident. Deși accidentul a fost provocat de cauze externe și nu din uh, uh cauza unor probleme tehnice la această centrală. Mai multe state membre și operatori industriali au hotărât deja să reexamineze toate centralele nucleare. O decizie pe care trebuie să o salutăm. Și ca urmare a Consiliului uh, Energie Extraordinar care a avut loc pe 21 martie, s-a, luat, s-a făcut o propunere și anume să existe anumite teste de rezistență pentru centralele nucleare în care să fie implicate și alte țări, mai ales țările vecine. Scopul și modalitățile pentru aceste teste ar trebui să fie definite în lumina evenimentelor recente, în așa fel încât să putem profita de toată expertiza care există în domeniu. În ceea ce privește scopul acestor uh, exerciții, acesta este de a vedea dacă uh, Uh, fiecare centrală, în funcție de specificitățile sale, poate rezista la riscuri de inundații, riscuri de cutremur, uh, proceduri de urgență și așa mai departe. Grupul uh, de reglementare pentru siguranța nucleară, împreună cu statele membre, vor defini modul în care se va efectua această evaluare. Și acesta, acest lucru se va face, bineînțeles, ca urmare unor consultări cu părțile uh, implicate. Însă, deocamdată e destul de dificil să fixăm o dată pentru această consultare, însă ea trebuie să aibă loc cât mai repede posibil. Este foarte important să implicăm și țările uh, terțe din vecinătate. O astfel de evaluare trebuie să um, acopere atât ă, centralele care există și cele care sunt în curs de construire și, de asemenea, trebuie să implicăm și toate organizațiile internaționale, precum Agenția pentru Energie Atomică sau G20, în așa fel încât să convingem țările terțe să participe la aceste exercițiu. Este foarte important mesajul pe care trebuie să-l adresăm publicului în această situație. Uh, eu am două comentarii de făcut. Mai întâi e vorba de credibilitatea acestor exerciții care va depinde de transparența lor și de rezultatele și învățămintele uh, acestei evaluări. În al doilea rând, chiar dacă situația este foarte gravă în Japonia, nu trebuie să dăm uh, publicului impresia că această problemă a siguranței nucleare este examinată în mod fragmentat sau este examinată abia acum. Este foarte uh, important să amintim că există un cadru legal obligatoriu în acest sens în Europa de peste 25 de ani. În ceea ce privește această chestiune specifică a energiei atomice, Consiliul, bineînțeles, va urmări de aproape ultimele, uh, modul în care vor evolua evenimentele și dacă e nevoie va uh, reveni asupra acestui subiect în uh, ședința din iunie. Eu nu am nicio îndoială, doamnelor și domnilor, că șefii de state și de uh, guverne își vor exprima uh, dorința de a ajuta poporul japonez, așa cum se face și în momentul de față. Uniunea Europeană va fi întotdeauna gata să acorde asistență uh, în aceste vremuri dificile. Încă o dată, salut curajul și hotărârea de care dă dovadă poporul japonez. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna ministru, și acum are cuvântul domnul comisar Oettinger. Doamnă președinte, stimați eurodeputați, Comisia Europeană a exprimat solidaritatea Uniunii Europene cu poporul japonez și cu guvernul japonez. Am exprimat compasiunea noastră curajul și atitudinea hotărâtă a poporului japonez în această situație dificilă merită tot respectul nostru și admirația noastră. Avem o uh, intervenție care este uh, coordonată de către Centrul de Monitorizare și Informare pentru a face o ofertă uh, unitară. Uh, Japonia ne-a uh, cerut uh, anumite chestiuni specifice, ajutoare specifice, uh, pături, saltele, uh, corturi uh, și alte uh, chestiuni de igienă, care au fost oferite deja de către 13 state membre și așteptăm și alte oferte. Um, acestea vor ajunge în Japonia uh, joi, în 24 martie, și vor fi Uh, diseminate vor fi distribuite populației pe 24 martie. Doamna comisară Georgeva va fi acolo. De asemenea, am făcut oferta de a ajuta uh, autoritățile în cazul în care au nevoie în gestionarea situației de la centrala nucleară. Deocamdată nu uh, am primit astfel de solicitări. În orice caz, păstrăm legătura cu uh, Agenția Internațională a Energiei Atomice de la Viena și monitorizăm în continuare situația uh, de siguranță nucleară din Japonia trebuie sigur să apreciem, să estimăm exact care sunt uh, consecințele acestui accident nuclear și așteptăm ca autoritățile din Japonia, ca inginerii și tehnicienii și guvernul japonez să uh, recapete controlul asupra centralei nucleare și să reușească să înlăture alte pagube în catastrofa nucleară. Noi, sigur că trebuie să ne dăm seama care sunt consecințele pentru Uniunea Europeană marți, săptămâna trecută, am discutat eh, cu toate statele membre, cu toate uh, agențiile, cu toate companiile energetice care au centrale nucleare, uh, cu producătorii de material nuclear și, de asemenea, cu autoritățile de reglementare în domeniul siguranței atomice. Iar luni, uh, la, sub egida președinției uh, maghiare a avut loc uh, Consiliul uh, Ministrilor de Energie. Știm că în momentul de față situația, poziția statelor membre este foarte diferită în ceea ce privește centrale nucleare. 14 au centrale nucleare, 13 Uh, văd o utilizare durabilă a acestora. În Germania are o uh, strategie de a renunța treptat la acestea. Însă există și două state, două alte state care doresc să uh, reutilizeze din energie nucleară. Polonia și Italia. Așadar, Uh, avem obiectivele privind uh, energiile regenerabile, 20%, însă, deocamdată, anumite state consideră că au nevoie în continuare de energie nucleară și put, trebuie să respectăm acest lucru. Așadar, situația este foarte heterogenă în Europa. 30% din mixul energetic se bazează pe uh, centrale energetice, 0% în Austria, 80% în Franța. Deci este o mare diferență, o mare diversitate și există doi numitori comuni. Unul, uh, pe care îl vom discuta din nou și din nou în timpul anului este infrastructura. Indiferent de politica energetică, infrastructura pentru, um, pentru curent, pentru gaz, trebuie să fie uh, extinsă în mod accelerat pentru că e nevoie de noi capacități și de o nouă calitate. Și al doilea punct, siguranța. Siguranța instalațiilor industriale în general, a infrastructurilor în general și mai ales a centralelor nucleare este o uh, chestiune care e de interesul tuturor în beneficiul cetățenilor europeni, în beneficiul lucrătorilor din aceste centrale, în beneficiul Europei. De aceea propunerea noastră, care este acum discutată, este ca în lumina consecințelor pe care le putem vedea dacă nu ar fi nevoie de niște teste de rezistență, de o evaluare extraordinară pe baza unor criterii și standarde comune pentru a uh, micșora, pentru a reduce uh, orice fel de alte uh, pericole. Așadar, efectuarea acestor teste de rezistență pe toate centralele nucleare din Uniunea Europeană și, de asemenea, să cerem astfel de teste și de la vecinii Uniunii Europene. Aceste teste uh, chiar dacă țara în care trăiești are sau nu are centrale nucleare sau planifică să folosească centrale nucleare, e bine, aceste teste sunt necesare pentru toți cetățenii noștri. Este important să știm care sunt pericolele potențiale pentru siguranță. Uh, știm că se pot uh, produce cutremure, cum am văzut că s-a întâmplat în Japonia. Sistemele de răcire și funcționalitatea acestora trebuie să fie verificată și, de asemenea, uh, instalațiile electrice de urgență care să poată să intervină și să ajute la răcire uh, chiar în situații de cutremure sau de inundații. E vorba așadar de criterii generale care să fie valabile pentru toate centralele Uh, atomice, uh, indiferent uh, de faptul că ele se găsesc într-un loc sau în altul, dar sigur trebuie să existe și niște criterii specifice pentru zone seismice, pentru zone cu pericol de inundații, um, și sigur, și alte elemente trebuie să fie incluse în evaluare, cum ar fi pericolul terorist, de exemplu. Oferim statelor membre, din partea Comisiei, elaborarea și coordonarea acestui proces împreună cu uh, autoritățile din domeniul atomic este o ofertă pe care o facem, uh, iar statele membre au dreptul de a alege dacă doresc să facă uh, aceste teste în uh, comun, la nivel paneuropean. Și, sigur, statele vecine, care sunt la fel de importante pentru uh, siguranța noastră, să ne gândim la Elveția, la Ucraina, Armenia, Turcia, Federația Rusă. Am avut o discuție telefonică îndelungată cu ministrul energiei din Ucraina și acesta mi-a spus că dacă va exista un astfel de test de rezistență general la nivelul european, ar dori și ei să participe. Deci o ofertă din partea sa. Sigur că autoritatea noastră, în cazul unui test de rezistență, uh, se oprește la granițele statelor membre. Și autoritatea noastră va crește pentru vecinii noștri dacă noi vom face aceste teste de rezistență în comun. Pentru că dacă nu, atunci uh, această ofertă făcută, făcută celorlalte state, Ucraina, Turcia, Elveția, ea va fi redusă dacă fiecare stat, până la urmă, își face propriile teste. În următoarele săptămâni vom stabili și vom uh, elabora aceste criterii de siguranță Uh, vrem să colaborăm cu Parlamentul European și cu toate părțile interesate din Uniunea Europeană, cu ONG-urile, cu întreprinderile energetice, cu lucrătorii, cu inginerii, cu tehnicienii din centralele nucleare. Dorim să cooperăm cu toate aceste părți pentru a avea uh, o cât mai bună reducere a riscurilor și o îmbunătățire a siguranței. Uh, îi mulțumim domnului Sarkozy pentru că dorește să pună pe ordinea de zi la G20 acest subiect, pentru că siguranța centralelor nucleare trebuie să fie un subiect discutat nu doar la nivel european, ci la nivel internațional. Sigur că vă informăm. Uh, am discutat deja cu Comisia pentru Industrie, cu Comisia pentru Mediu uh, și acest dialog va continua și ne dorim de asemenea, și așteptăm susținerea Consiliului European care se reunește mâine și poi la Bruxelles. Mulțumesc, domnule comisar. Acum dau cuvântul oratorilor care iau cuvântul în numele grupurilor politice. Începem cu PP-ul. Domnul Broc are două minute. Doamne președinte, doamne președinte a Consiliului, domnule comisar, dragi colegi, eu cred că puterea naturii ne reamintește care sunt limitele uh, umane și faptul că suntem expuși puterii naturii. În astfel de clipe nu putem decât să ne exprimăm solidaritatea cu japonezii, o solidaritate pe care ne exprimăm în gândurile și în rugăciunile noastre, dar și prin ajutor practic, așa cum domnul comisar a spus că am făcut o ofertă de ajutoare umanitare, încercăm să ajutăm astfel acești oameni. Cred că această măsură este foarte importantă acum, uh, pentru că aceasta aduce nu doar ajutorul practic, ci și speranță. Și știu că în Europa foarte mulți cetățeni, nu doar statele membre, foarte mulți cetățeni sunt uh, pregătiți să doneze cu lor privați. În țara mea, în timp de trei zile, 50.000 de euro au fost uh, uh, strânși într-o campanie umanitară care continuă. Sunt astfel de campanii uh, în Europa și cred că au mare succes. În același timp, ar trebui să avem grijă să nu utilizăm acest subiect pentru uh, lupte politice interne. Pentru că experiențele și lecțiile din acest accident nuclear trebuie să fie analizate cu atenție, trebuie să facem un test de rezistență. Domnule comisar, sper că se va face un test european, pentru că în uh, cazul acestor accidente nu există granițe. Și trebuie să vedem ce alternative trebuie să creăm în infrastructură prin uh, investiții în uh, proiecte de cercetare gândindu-ne la uh, crearea de locuri de muncă, la competitivitate, la uh, schimbările climatice. Doamnelor și domnilor, dar trebuie să nu uităm de riscul rezidual. Încrederea oamenilor că întreprinderile respectă regulile și că nimic nu, e, nu, e, uh, nu rămâne în afara calculelor, ei bine, această încredere s-a pierdut. Japonia a fost o lovitură și de aceea trebuie să ne regândim întreaga, întreaga politică energetică și cred că trebuie să facem niște reforme încet și cu uh, o analiză aprofundată. Mulțumesc! În numele grupului Socialiștilor și Democraților, doamna Ulfskog, două minute. Fru talman, ett av världens ekonomiskt och tekniskt mest utvecklade länder. Mulțumesc, doamnă președinte. Una dintre țările cele mai dezvoltate din uh, întreaga lume pe plan economic și pe plan tehnologic a fost răvășită de această catastrofă. Bineînțeles că gândurile noastre se îndreaptă acum spre uh, japonezi dorim să ne exprimăm uh, cât mai mult solidaritatea cu ei, ne exprimim uh, condoleanțele, dar am constatat astfel și vulnerabilitatea oricărei societăți, pentru că ce s-a întâmplat în Japonia uh, se poate întâmpla oriunde în lume, chiar aici, chiar și în țările în care nivelul de securitate și de siguranță este foarte ridicat, aceste niveluri por, pot fi pur și simplu spulbeare spulberate. Există țări în Europa care nu uh, au energie nucleară, dar alte state uh, depind aproape exclusiv de energia nucleară. Unele construiesc noi capacități, altele încearcă să se uh, de ele. Deci există diferențe foarte mari între statele membre uh, din această perspectivă. Dar trebuie să avem o perspectivă pe termen lung pentru a uh, uh, genera energia. Va trebui să ne revizuim uh, generarea de energie pentru a reduce dependența de statele terțe. Trebuie să investim în cercetare și în dezvoltare dezvoltare, astfel încât pe termen lung să putem folosi surse regenerabile de energie potențialul neexploatat este imens în acest domeniu și acest uh, potențial ar trebui să fie comparat uh, cu posibilitatea de a uh, construi noi centrale nucleare, pentru că pe zeci de ani viitor vom fi, vom fi dependenți de aceste centrale nucleare. Dacă vom amâna dezvoltarea de surse alternative de energie regenerabile, nu vom face decât să ne ipotecăm viitorul. Trebuie să vedem cum putem să ne asigurăm că obiectivele, țintele europene în ce privește resursele regenerabile sunt cât mai ambițioase și că parte din mixul energetic uh, să fie uh, o parte obligatorie privind sursele regenerabile. Sigur că uh, toate statele membre au centrale, trebuie să aibă centrale, dar nu e o condiție indispensabilă. Mulțumesc, doamna Eck, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președintă. Aceste imagini ale uh, cutremurului și ale tsunamiului din Japonia sunt îngrozitoare și uh, am dorit să ne transmitem condoleanțe față de cei care și-au uh, pierdut persoane dragi. Uh, la Fukushima, personalul încă mai lucrează la fața locului în apropiere de centrala nucleară pentru a evita contaminarea radioactivă. Acest proces trebuie să fie într-adevăr uh, discutat în întreaga Uniune Europeană și, uh, și în Bruxelles. Aș dori să salut uh, testul de stres pe care îl propune domnul comisar, dar trebuie să mai adăugăm că nu putem avea un test de stres bazat doar pe tehnologie sau pe geografie. Mai avem nevoie și alte, de alte măsuri. Această cultură a securității, sigur că era greu să anticipăm acest risc multiplu și apoi în ce privește cadrul instituțional, inclusiv o monitorizare a a uh, relațiilor între autoritățile naționale de reglementare și companiile de energie nucleară. Aceste uh, companii nu ar trebui să se poată autoevalua. În fine, uh, în ce privește concluziile, ar trebui să ne bazăm evaluările noastre pe cunoștințe, pe competențe. E nevoie de măsuri raționale, dar e evident, dar va trebui să ne revizuim producția de energie. Trebuie să depindem doar de noi în domeniul aprovizionării cu energie și să o facem acum. Mulțumesc! Mulțumesc. În numele grupului ECR, domnul Chichester, un minut și jumătate. Uh, mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi aș dori să-mi exprim admirația față de capacitatea de rezistență a poporului japonez ca urmare a evenimentelor tragice recente. Trebuie să ne amintim uh, cât de puternic a fost cutremurul și cât de devastator a fost acest tsunami. Și salut organizarea acestor teste de rezistență pentru centralele nucleare europene. Trebuie să ne amintim că industria în, în, din domeniul nuclear este deja des, foarte reglementată, este poate industria cea mai sigură din lume. Și îmi amintesc uh, declarația care a fost făcută la un summit al uh, Asociației Europene pentru Energie Nucleară, în care se spunea că centralele europene sunt cele mai sigure și există este foarte greu să putem compara această securitate cu uh, in, industria nucleare, cu industria din domeniul cărbunelui, petrolului și așa mai departe. Doamna președinte, este evident că Uh, Japonia se află acum într-o situație foarte dificilă, însă va începe această perioadă de reconstrucție. Bineînțeles, asigurările și industria asigurărilor va trebui să dea o mână de ajutor pentru a relansa economia japoneză și pentru a relansa întreaga economie mondială. Și doresc să mulțumesc doamnei ministru pentru cuvintele sale, însă aș vrea să spun totuși că statele membre nu trebuie să se pripească să ia decizii în ceea ce privește uh, energia nucleară, pentru că încă mai avem nevoie de ea. Mulțumesc din partea uh, grupului verzilor, doamna Harms, 3 minute și jumătate. Doamnă președinte, stimați colegi, sigur că trebuie în această situație să fim alături de Japonia în măsura în care putem, cu toate mijloacele pe care le putem pune la dispoziție. E vorba de o țară care a fost devastată de această catastrofă și are nevoie de susținerea noastră. Însă, cred că este remarcabil modul în care vedem atât de repede eroi din Japonia și nu Uh, suntem conștienți că cei pe care îi numim eroi, uh, care par a fi, a ști cel mai bine decât ceilalți, că trebuie să-și pună acum viața în pericol, cei, de fapt mulți dintre cei care luptă acum la Fukushima cu centrala respectivă pentru a proteja centrala uh, sunt, uh, de fapt, niște victime vor fi niște victime. Uh, japonezii știu foarte bine, cunosc foarte bine situația nucleară. Ei au fost, uh, uh, istoria lor a fost um, afectată de Fukushima, de Hiroshima, de Nagasaki și acum din nou de această accident de la centrala nucleară. Deci, situația este mult mai bine cunoscută de japonezi decât de oricine altcineva. Uh, poate de ucrainieni eventual, pentru că o parte a aceste țări de 25 de ani este uh, pustie din cauza unui accident nuclear. Eu cred că în discuția europeană este important ca uh, acum să discutăm altfel decât acum 25 de ani, și anume să discutăm despre lecțiile pe care trebuie să le învățăm. Pentru că vedem că avem în țările noastre o tehnologie care, în situații uh, dificile, poate să scape de sub control, nu doar în anumite regiuni, poate să distrugă, poate să distrugă viitorul. Viitorul tuturor acelora care trăiesc în uh, imediată apropiere, dar și puțin mai departe de centralele nucleare. Și eu cred că dacă vorbim despre teste de rezistență, domnule Oettinger, nu e suficient. Trebuie să discutăm mult mai sincer despre faptul că și în Uniunea Europeană, foarte adesea, există instalații nucleare în cazul cărora am fost uh, confruntați cu situații de um, urgență. Tihange în, Belgia, în Belgia, în Franța, în Bulgaria, Coslodui, Paci în Ungaria, um, de asemenea, o situație de explozie în Germania, în Suedia, mai multe um, accidente nucleare, în Germania, alte accidente. E vorba de, e vorba de cazuri de, în care aproape că am ajuns în situația de la Cernobâl, pentru că era să se topească um, reactorul nuclear. Și în oricare centrală nucleară poate să apară un astfel de accident care să ducă la topirea materialului nuclear. Deci eu cred că aceste teste de rezistență pot fi benefice numai dacă puneți la punct un plan în care să definiți foarte bine riscurile și dacă după aceste teste vom uh, ieși din tehnologia cu riscuri foarte înalte. Dar dacă utilizăm aceste teste de rezistență pentru a ne liniști că noi în Europa nu ne vom confrunta niciodată cu o situație așa cum este cea din Japonia de astăzi, eu atunci cred că testele de rezistență sunt răspunsul greșit. Aș dori foarte mult să discut cu dumneavoastră despre cine anume va defini condiții pentru aceste teste de rezistență, pentru că nu poate fi vorba de operatorii centralelor nucleare. Cine va face aceste teste și cine le va evalua? Pentru că mult prea adesea în acest sector se închid uh, ochii um, se trec cu vederea puncte de, uh, puncte de slăbiciune și um, de, cred că de multe ori au uh, fost uh, aprobate, de exemplu, uh, proiectul de la Belene, care nu este foarte în regulă. Președinta, vă rog să respectați timpul de vorbire. Acum, pentru Stânga Unitară Unită, doamna Debrun, un minut. All Vă mulțumesc, doamnă președinte. Ca și antevorbitorii mei, aș dori să-mi exprim condoleanțe față de persoanele care au fost atât de afectate de tragedia din Japonia, o tragedie care încă continuă. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a-i ajuta pe cei care trăiesc în Japonia. Cât despre învățămintele pe care trebuie să le tragem noi în Europa, chestiunea uh, siguranței nucleare este acum uh, foarte actuală, mai ales în ce privește aceste teste de stres, care urmează să fie desfășurate în centralele nucleare din Europa. Având în vedere catastrofa din Japonia, implicațiile pentru Uniunea Europeană și pentru politica europeană a energiei ar putea să fie foarte grave. Tragedia aceasta umană ne arată că e important să trecem spre o, să avem o tranziție spre o Europa fără energie nucleară. Avem un moratoriu privind energia nucleară și trebuie să facem investiții masive în surse de energie regenerabile și durabile. Trebuie să revizuim sistemul de reglementare al uh, siguranței nucleare. De asemenea. Vă mulțumesc. În numele grupului EFD, domnul Provera, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu, la rândul meu, aș dori să-mi exprim solidaritatea și admirația față de uh, tăria și demnitatea și uniunea de care a dat dovadă poporul japonez uh, în cazul acestei catastrofe de dimensiuni imense. Comportamentul poporului japonez trebuie să fie un exemplu pentru noi. Poporul acesta merită ajutorul nostru. Iar învățămintele pe care le putem trage din aceste evenimente este că trebuie să întărim sistemele de protecție civilă printr-o mai bună coordonare a acestora în așa fel încât cei care trebuie să intervină să poată să o facă la timp în cazul în care ar exista o catastrofă. În ceea ce privește opțiunea energiei atomice, dacă discutăm despre aceasta în uh, acest moment de emoție, ar fi o greșeală. Subiectul este mult prea important. Trebuie să adoptăm o abordare științifică. Trebuie să întărim măsurile de siguranță în centralele pe care le avem în momentul de față și în centralele de noua generație și ar trebui să fie dezmembrate centralele foarte vechi. Însă, trebuie să evităm orice instrumentalizare din nivel politic, așa cum spunea și domnul Brock. Trebuie să ne amintim că pe durata cu tremurului un dig pur și simplu a cedat la Fukushima. Însă asta nu înseamnă că trebuie să și distrugem toate digurile care există. Haideți să fim prudenți și să ne uităm înspre viitor. Mulțumesc. Din partea neafiliaților are cuvântul domnul Golniș. Două minute. Doamna președinte, catastrofa groaznică ce a intervenit în uh, Uh, regiunea nord-vest a Japoniei, bineînțeles nu poate decât să suscite compasiune și simpatie din partea tuturor europenilor. Însă, dincolo de aceasta, noi trebuie, bineînțeles, să participăm la ajutoarele de care are nevoie Japonia, pentru că, după părerea mea, situația încă nu s-a stabilizat. E vorba de o țară admirabilă, e o țară foarte demnă, un popor foarte curajos, uh, conștient de uh, datoria sa, dar o țară în care poate exista birocrația și care poate paraliza anumite inițiative. Și una din învățăm, unul din învățămintele acestei catastrofe este că uh, ajutoarele cele mai eficiente sunt cele care vin pe care cale maritimă. Însă, bineînțeles, pentru asta e nevoie de platforme maritime suficiente care să fie în apropiere. Situația încă nu este stabilizată și încă foarte mulți refugiați suferă, lor le este frig, le este foame și putem să tragem concluzia ca urmare a acestei tragedii, uh, putem să tragem concluzia următoare. Mai întâi, întotdeauna se poate întâmpla ceva groaznic. Vă amintiți, uh, vasul Titanic fusese construit ca fiind uh, imposibil să fie scufundat. Așa era publicitatea pe la vremea respectivă. Dar cu toate acestea, Titanicul s-a scufundat, chiar de la prima sa călătorie, pentru că uh, nu a fost, nu, nimeni nu și-a imaginat că urma să fie atât de afectat de un iceberg. Acum, un, un al doilea învățământ faptul că această, acest tsunami a fost de asemenea ceva total neașteptat, neprevăzut. Poate că vor mai exista cu tremure și în alte regiuni, în California, în Caraibe și așa mai departe. Deci avem această datorie de a prevedea eventuale catastrofe, prin forța de protecție civilă. Și așa cum s-a spus, nu trebuie să cedăm panicii și nu trebuie să ne pripim și să luăm decizii să renunțăm la energia atomică în aceste momente. Și în același timp să spunem că nu ne dorim nici energia de origine uh, uh, fosilă pentru că aceasta este una poluantă. Este evident că va trebui să facem o alegere la un moment dat. Mulțumesc și acum oratorii în nume propriu. Începem cu colegul Calniete, două minute. Godātā priekšsēdētājas kundze, nelaime, kas piemeklējas Japānā. Mulțumesc, doamnă președinte. Tra tragedia care a lovit națiunea niponă este într-adevăr regretabilă. Vreau să-mi exprim condoleanțele tuturor celor care au fost afectați și familiilor victimelor. Admir profund Uh, atitudinea rezervată a japonezilor și putem să învățăm de la ei într-o astfel de situație. Japonia, într-adevăr, va avea o muncă serioasă de reconstrucție a teritoriilor uh, care au fost uh, avariate și acest lucru, într-adevăr, va necesita investiții internaționale. De aceea, uh, va avea loc pe 25 mai summitul UE-Japonia și eu solicit ca acest summit să aprobe începerea negocierilor cu privire la un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Japonia. Acest acord trebuie să fie avantajos ambelor părți, trebuie să asigure un acces liber la piață pentru ambele părți în ceea ce privește mărfurile prime, serviciile și bunurile agricole. Acest acord poate fi esențial în facilitarea uh, celei de-a treia deschideri a Japoniei, așa cum a cerut-o prim-ministrul japonez. Incidentul cauzat la centrala nucleară de la Fukushima este o cauză de îngrijorare în întreaga lume. Haideți să ne exprimăm respectul față de oamenii, față de eroii care își riscă acum viața pentru a stabiliza situația acolo. experiența pe care au câștigat-o inginerii și tehnicienii japonezi în acest dezastru este unică și trebuie să profităm, să învățăm din această uh, experiență. Incidentul de la Fukushima ar trebui să fie uh, cauza care să declanșeze programe majore de testare a tuturor uh, standardelor de siguranță a centralelor nucleare și de îmbunătățirea acestor standarde. Și în ultimul rând vreau să spun că Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce este stă în, în putere pentru a ajuta unul dintre principalii noștri parteneri, și anume Japonia. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Childes, un minut și jumătate. Doamnă președinte, au apărut două elemente în urma acestei catastrofe care a lovit Japonia în urmă cu 12 zile. Reacția japoneză, în primul rând, care în ce privește pregătirea uh, structurală din orașe, a fost foarte rapidă. Ei, uh, echipele de intervenție rapidă și uh, uh, reziliența poporului japonez au fost exemplare și ar trebui să fie un model pentru alte state care sunt expuse în fața seismelor. Însă, Uh, uh, accidentul de la nuclear de la Fukushima are consecințe mult mai grave. E clar că japonezii vor învăța rapid lecțiile acestui eveniment, însă Europa ar trebui să tragă și ea concluziile și reacția noastră se manifestă în două domenii. În primul rând, să securizăm uh, centralele nucleare care activează în Uniunea Europeană. Aș dori să salut aceste planuri, aceste teste de stres și aș dori să spun că mi-aș dori să existe reguli comune între state membre în ce privește securitatea centralelor nucleare și uh, depozitarea uh, acestor deșeuri foarte toxice. E foarte pertinentă această afirmație, mai ales pentru circumscripția mea din estul Irlandei, pentru că la centrala uh, se află la 280 de kilometri doar de um, uh, județul meu. Apoi, uh, reacția noastră față de energia nucleară în total. Ar trebui să punem capăt oricărei construcții de centrale nucleare și aceasta de comun acord. Trebuie să ne asigurăm că energia din uh, Europa provine din surse regenerabile și se obține de asemenea prin uh, economii de energie. Vă mulțumesc! Mulțumesc! un minut și jumătate, domnul Van Balen. Mulțumesc, doamna președinte. Mă alătur și eu colegilor uh, și voi participa la delegația care va merge în Japonia. Mă alătur deci colegilor pentru a-mi exprima solidaritatea și simpatia față de poporul japonez. Există lecții care trebuie învățate din uh, în aceste evenimente faptul că uh, protecția față de catastrofele nucleare ar trebui să aibă o dimensiune internațională. Aici e vorba de transparență, e vorba de prevenirea uh, Agenției uh, Internaționale pentru Energie Atomică în acest domeniu. Și sunt de acord cu cei care au spus că ar trebui să ne unim eforturile pentru a reconstrui Japonia și astfel un acord de liber schimb poate fi un acord foarte bun, foarte valoros și acesta ar trebui să fie încheiat cât mai repede posibil. Mulțumesc și dau acum cuvântul domnului Piotrovski. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. În calitate de deputat european, membru al delegației uh, Uh, relațiilor cu Japonia. Aș dori să-mi exprim condoleanțele și să-mi exprim și solidaritatea față de japonezi în uh, cazul acestei catastrofe îngrozitoare. Uh, mai bine de 10.000 de oameni și-au pierdut viața și 16.000 de persoane sunt date dispărute și situația evoluează de la o zi la alta. Uh, cu tremurul și tsunamiul au avut uh, uh, pagube imense. Valoarea acestora se pare că se va ridica la 300 de miliarde de dolari. Japonia nu a solicitat ajutorul Uniunii Europene, însă nu cred că ar trebui să rămânem pasivi în fața acestei tragedii îngrijorările cele mai mari, sigur, vizează uh, situația centralei Fukushima și e probabil ca consecințele acestui accident să se compare cu uh, cele ale accidentului nuclear de la Cernobâl. Experții, dar și uh, alte persoane ar trebui să meargă în Japonia și să aibă loc consultări cu guvernul japonez înainte de uh, aceste evenimente. Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Turmes, două minute. Äh, Mulțumesc. Firma Toshiba și uh, alte firme care au construit centrale atomice acum paisprezece zile scriau în broșuri că ar avea cele mai sigure centrale atomice din lume. Așadar, asta uh, ține de uh, Uh, faptul că noi credem că le avem pe cele mai sigure la noi în Europa. Cred că acest uh, accident uh, foarte grav și foarte trist trebuie să ne arate foarte clar că e absurd în lupta împotriva schimbărilor climatice să punem pe același nivel o centrală atomică ca o centrală bazată pe uh, energie solară sau energie eoliană sau alte energii regenerabile. Și această idee a tehnologiei cu reduceri, emisii reduse de, de dioxid de carbon este um, prostească. Trebuie să vedem în ansamblu tehnologia. Domnule comisar, vreau să vă întreb, oare nu e momentul ca în uh, foaia de parcurs a energiei până în 2015 să veniți măcar cu un scenariu care să ne arate ce putem ce putem să facem cu energiile regenerabile în sensul eficienței? Asta trebuie să le arătăm cetățenilor europeni. Noi suntem pentru testele de rezistență, însă acestea trebuie să fie obligatorii și trebuie să fie europene. Primul, stres, uh, primul test de stres uh, al băncilor a fost atât de mult manipulat de statele membre, încât până la urmă anumite bănci uh, au uh, eludat acest uh, mecanism și au făcut testul doar a doua oară, când au avut rezultate pozitive. Dacă uh, liderii de la Areva și de la E.ON, dacă cei de la Agenția Internațională de Energie Atomice, dacă cei de la Comisie și autoritățile naționale de reglementare uh, toată lumea este implicată în acest joc. Nici autoritățile naționale nu vor admite că verificările de siguranță de acum șase luni nu mai sunt valabile astăzi. Ceea ce înseamnă că avem nevoie de expertiză independentă. Dacă nu, pericolul este că până la urmă vom uh, utiliza niște experți care nu sunt independenți. Și un ultim cuvânt. Domnule uh, Oettinger, uh, eu nu l-aș numi pe domnul Sarkozy ca marea speranță în uh, lupta împotriva energiei nucleare în, uh, la nivel mondial. Un, un pic de prudență. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Wills, un minut. Japan droht nach wie vor der Supergau. În Japonia, în continuare, amenințarea este foarte mare, pentru că radiațiile cresc foarte tare la Fukushima această centrală nucleară nu este uh, ținută sub control și lucrul acesta este foarte clar. De aceea noi cerem ieșirea imediată din uh, energia nucleară. Profiturile uh, operatorilor de centrale atomice uh, Profiturile sunt ale furnizorilor, dar uh, daunele le vor suporta în cazul unui accident uh, oamenii. De aceea e nevoie de niște condiții foarte, foarte stricte. Trebuie să fie acoperite toate daunele posibile în caz de accident. Uniunea Europeană ar trebui să renunțe odată și pentru totdeauna la centrale nucleare și să încheie uh, tratatul uh, nuclear. Pentru că e vorba de o tehnologie cu riscuri foarte înalte în care se investesc în continuare miliarde de euro, în timp ce energiile regenerabile sunt în continuare subfinanțate. Mulțumesc! Grazie, la parola all'onorevole Mauro. Per... Mulțumesc, are cuvântul domnul Mauro, două minute. Grazie, signor președinte. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Cred că ar fi o greșeală ca această dezbatere să se transforme într-un proces împotriva riscurile legate de modernitate. E adevărat că știința și tehnologia ne permit uh, să trăim mai mult și să trăim mai bine decât uh, odinioară. De asemenea, tot știința și tehnologia ne permit să avem mai multă încredere în viitor, pentru că condițiile de securitate alimentară s-au îmbunătățit foarte mult. Uh, de asemenea, sistemul de bună stare, condițiile uh, noastre de viață s-au îmbunătățit și lumea ar trebui să aibă această capacitate de a se uh, proiecta pe viitor, pentru că oamenii au știut să folosească în avantajul lor știința și tehnologia. Bineînțeles, întotdeauna există și riscuri, însă aceste riscuri uh, sunt controlabile, le putem uh, controla dacă împreună uh, ne confruntăm cu problemele care lovesc comunitatea internațională. Elmar Brock are dreptate. În raportul cu lucrurile există un mister, un mister care ne învață că nu controlăm totul, că nu avem un răspuns răspuns la toate provocările pe care natura uh, ni le prezintă. Și această, acest cutremur ne reamintește că poate că atunci când știința, uh, știința nu este bine desfășurată, să nu uităm că uh, în urmă cu 90 de ani au existat 100.000 de uh, victime cu ocazia unui cutremur mult mai devastator. Iată ce ne-au permis uh, știința și tehnologia să facem. Am salvat vieți umane. Trebuie să continuăm pe această cale. Deci trebuie să uh, avem o politică responsabilă noi instituțiile pentru a identifica soluțiile de astăzi, pentru a uh, ne proiecta în viitor, uh, pentru a vedea dacă merită să păstrăm energia nucleară și pentru a continua dezvoltarea de care avem cu toții nevoie. Însă, astăzi, cred că ar trebui să uh,

Mulțumim, domnul Görenț, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Două cuvinte cu privire la situația din Japonia. În primul rând, trebuie să facem tot ce ne poate pentru a alina suferința poporului japonez, care trebuie să simtă solidaritatea și compasiunea noastră. În al doilea rând, în fața uh, acestor două catastrofe naturale, uh, seism și tsunami, uh, se adaugă a treia catastrofă nucleară de origine umană. Tot ce s-a spus putem să rezumăm într-un cuvânt. O schimbare radicală, dar trebuie să schimbăm radical modul de gândire, dar trebuie să ne întrebăm ce trebuie trebuie să schimbim și ce putem schimba, în primul rând, în ce privește uh, producția de energie electrică. Dacă nu ar exista uh, deloc uh, energie fosile, nici energie nucleară, am pune în pericol dezvoltarea noastră pentru că energiile regenerabile nu sunt foarte performante. Uniunea Europeană ar trebui să își definească strategia, e nevoie de o foaie de parcurs precisă și o voință puternică. Mulțumesc! Are cuvânt, acum cuvântul domnul Eichhurt, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Oettinger, vreau să vă felicit pentru modul în care ați început să abordați această problemă. Ați început foarte bine, dar de atunci abordarea a devenit dezastruoasă. Săptămâna trecută ați spus că va, se va purta o discuție cu privire la viitorul unei Europe fără energie nucleară. Acesta a fost un început bun, însă în studii științifice am văzut de multe ori că obiectivele de mediu pot fi atinse fără energie nucleară. Putem avea energie durabilă în Europa. Despre asta ar trebui să fie discuția. E o uh, alegere politică în favoarea energiei nucleare. Nu noi ar trebui să decidem uh, ci cei care sunt în favoarea energiei nucleare trebuie să explice de ce merită energia nucleară. E foarte important, sigur, domnule Oettinger, să avem teste de rezistență, dar e foarte important, în primul rând, să vedem cum sunt făcute acestea, cine va stabili criteriile, cum ne asigurăm că sunt independente și ce se întâmplă dacă centralele nucleare nu vor avea rezultate uh, bune la aceste teste. Doamna Kolarska-Bobinska acum panie przewodniczący, pani comisar. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. Cu toții suntem extrem de afectați de ce s-a întâmplat în Japonia. Aș dori să uh, le să plătesc un tribut uh, Uh, echipelor de salvare care își pun în pericol viața pentru a um, uh, depăși uh, consecințele tsunamiului și a catastrofei nucleare. Ce s-a întâmplat în Japonia a declanșat această dezbatere foarte aprinsă în Europa, respectiv ce ar trebui să facem cu uh, energia și felul în care o producem în Europa. Recent am adoptat o strategie energetică pentru Europa pentru perioada uh, până în 2020. Iar această strategie pare acum să fie pusă sub semnul întrebării. În această strategie, noi afirmăm că energia nucleară ar trebui să fie însoțită de, uh, de prevederi de securitate foarte stricte. Dar spunem și că această energie nucleară ar trebui să facă parte uh, din uh, mixul energetic din uh, statele membre. Eu cred că dezbaterea ar trebui acum să pună accentul mai mult pe consolidarea solicitărilor din raportul nostru, respectiv o cooperare europeană mult mai aprofundată în domeniul energiei. Trebuie să consolidăm comunitatea europeană a energiei și trebuie să Uh, dezvoltăm o adevărată piață comunitară a energiei. Trebuie să ne asigurăm că politica nucleară e și ea uh, europenizată. Aceste teste de, uh, teste de stres pardon, nu ar trebui să fie voluntare, ele ar trebui să facă parte integrantă din politica noastră comună în domeniul energiei nucleare. De asemenea, cred că ar trebui să sprijinim și noile tehnologii în acest domeniu. Strategia europeană se bazează pe diversificare și pe descentralizare. Deci ar trebui să sprijinim uh, reactoarele nucleare mici, care sunt mai puțin costisitoare, sunt mai modulare și pot fi uh, verificate, pot fi controlate mai ușor. Și deci e o situație care ar fi mai viabilă pentru cetățenii noștri. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnul Balcitis. Următorul vorbitor are un minut. Ačiū, gerbiamas pirmininkė japonijos valstybę ištiko neįsivaizduojamas Mulțumesc, domnule președinte. Japonia a fost pur și simplu zguduită de o catastrofă naturală fără precedent și poporul din Lituania participă la elanul de solidaritate față de Japonia și participă și la colectarea fondurilor și a ajutoarelor. Noi încă ne amintim foarte bine accidentul de la centrala nucleară din Cernobâl și consecințele încă se mai simt și astăzi, chiar dacă s-a întâmplat acum 30 de ani. Acest, această catastrofă trebuie să ne împingă să reexaminăm situația centralelor nucleare peste tot în lume. Trebuie să facem uh, tot ceea ce ne stă în putință pe să nu ne confruntăm și cu catastrofe și mai grave. Trebuie să analizăm toate aceste evenimente, cu atât mai mult cu cât uh, am avut deja un precedent și anume catastrofa de la Cernobâl. De aceea trebuie să luăm toate măsurile necesare în așa fel încât securitatea nucleară să fie întărită peste tot în Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Davis. Urmează un minut. But my concern about the nuclear industry Îngrijorările mele pentru industria nucleară sunt, uh, au căzut pe planul 2. Acum am îngrijorări mai multe pentru lupta împotriva schimbărilor climatice. Uh, acest lucru cred că rămâne adevărat astăzi. Schimbările climatice pot să ajute. Sunt lecții care trebuie să fie învățate. Nu avem o reglementare suficient de puternică, nu avem suficientă independență și, sigur, să nu construim centrale nucleare în zone seismice. Însă trăim într-o lume cu tot felul de pericole. Industria chimică uh, prezintă riscuri foarte mari pe care le gestionăm. Trăim uh, cu conștiința acestor riscuri. Am avut în timpul decenilor tot felul de accidente feroviare absolut îngrozitoare și nu am închis căile ferate, ci am învățat, am îmbunătățit siguranța și asta trebuie să facem și în industria nucleară. Mulțumesc, domnule Davis. Doamna Jordan Cizeliș, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Dacă cu adevărat dorim să combatem schimbările climatice, atunci uh, energia nucleară trebuie să facă parte din mixul energetic. Nu e nevoie de discursuri ideologice. Trebuie să răspundem întrebărilor celor mai uh, importante în acest domeniu. Care a fost motivul principal pentru acest accident și cum ar fi putut să fie el prevenit? ca, mă întreb dacă sistemul de supraveghere a fost cu adevărat uh, fiabil. Uh, s-a verificat securitatea acestei centrale nucleare din punctul de vedere al uh, performanțelor sale. Mă întreb dacă autoritățile de reglementare și-au făcut cu adevărat misiunea. Trebuie să răspundem la aceste întrebări și doar după aceea să luăm decizii politice. trebuie să avem un acord social în legătură cu, situații, cu tehnologiile acceptabile, inclusiv uh, uh, tehnologia nucleară. Trebuie să uh, punem accentul pe principiul siguranța întâi. Trebuie să avem un cadru de reglementare care să uh, Uh, furnizeze fondurile necesare, dar și resursele umane necesare pentru asigurarea securității. E nevoie de experți uh, în domeniul nuclear, experți independenți și trebuie să ne asigurăm că transmitem cunoștințele între generații. Trebuie să ne asigurăm că autoritățile de reglementare sunt uh, suverane, sunt independente și trebuie să ne asigurăm că deșeurile nucleare sunt stocate în condiții de siguranță maximă și să ne asigurăm că avem criterii comune de siguranță. Cu toții astăzi recunoaștem că avem nevoie de astfel de, de criterii. Dar amintiți-vă, în 2009 am discutat uh, directiva cu privire la securitatea nucleară. Chiar de pe atunci Parlamentul European a validat aceste, a validat aceste criterii, din păcate însă Consiliul nu le-a acceptat și cred că e momentul ca Parlamentul European să uh, dobândească și mai multe competențe în domeniul energiei nucleare ar trebui să ajungem la un acord pentru a uh, uh, decidem în codecizie. Mulțumesc! Domnul Liberațchi e următorul pe listă, dar văd că nu este în sală și în acest caz îi dau cuvântul doamnei Gal Pelci. Vă rog! Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Először is mély együttérzést. domnule președinte. Mai întâi aș dori să-mi exprim simpatia și condoleanțele față de poporul japonez și de asemenea și să salut curajul acestui popor. Modul în care eroii japonezi luptă uh, să stăpânească focul la centrala nucleară din Fukushima. Cu siguranță că acest moment va fi întotdeauna amintit și comemorat în Japonia, însă poate peste tot în lume, de asemenea. Uniunea Europeană trebuie să coordoneze ajutorul acordat de statele membre și mă bucur să constat faptul că Comisia Europeană a acționat rapid Jumătate de milion de persoane au fost afectate în urma cutremurului și aceste persoane vor primi ajutoare. Însă, dincolo de acest lucru, trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a preveni astfel de dezastre și să ajutăm în același timp poporul japonez să se poată întoarce la o viață normală. Astfel de dezastre nu trebuie să fie utilizate ca un argument, ca un pretext împotriva energiei nucleare. Pe de altă parte, centralele nucleare ar trebui să fie îndeaproape examinate, controlate în modul cel mai serios. Trebuie să avem o consultare la nivel european pe această temă și sunt în favoarea liniilor directoare pe care își dorește să le propună Comisia, în așa fel încât să putem avea o bază europeană cât mai largă pentru criteriile de siguranță, în așa fel încât să putem garanta securitatea producției de energie electrică în centralele nucleare pe viitor. Reacția poporului japonez este una demnă de urmat și sunt convins că toate statele membre vor face tot ceea ce este posibil pentru a-l ajuta. Mulțumesc, doamna Edith Herzog. Biztos úr, képviselőtársaim, ma mindannyian japánok vagyunk. Domnule președinte, stimați deputați, domnule comisar, astăzi suntem cu toții în suflet japonezi. În fața catastrofelor naturale, Trebuie însă să avem încredere în uh, capacitățile noastre. Planificarea, uh, controlul securității, dez, uh, dezafectarea centralelor, uh, toate sunt operațiuni umane. Uh, aceste teste de stres sunt un pas foarte important. Trebuie să ne pregătim pentru evenimente de neconceput în viitor. Domnule comisar, uh, cred că trebuie să aducem un omagiu uh, eforturilor depuse la Fukushima. Trebuie să implicăm experții în planificarea uh, strategică. Uh, avem nevoie de expertiza, să ne bazăm pe experiența acumulată de uh, acești experți în Japonia. Trebuie ca de-a lungul timpului să ne bazăm pe experiența lor pentru că va fi o garanție privind securitatea nucleară. Aș dori să mă refer la ceva ce a spus uh, Marica Ulskov. Trebuie ca cercetarea să găsească noi răspunsuri la tratarea deșeurilor nucleare. Mulțumesc! Dragi colegi, trecem la procedura spontană a lorilor de cuvânt. Am o mică problemă pentru că 15 persoane doresc să ia cuvântul, dar nu avem decât 5 minute la dispoziție. O să dau cuvântul uh, la 6 uh, colegi și o să încerc să fiu, să împart uh, echitabil între uh, grupurile politice, domnul Rubich. Rubi. Okay, Stimate domnule președinte, vreau să-i mulțumesc domnului comisar Oettinger pentru că a avut o abordare foarte serioasă și foarte responsabilă. Cred că ar trebui, într-adevăr, să ne gândim dacă nu ar trebui să avem o evaluare uh, printr-o reglementare a tuturor celor 27 de state membre. Uh, nu ar trebui oare să fixăm niște uh, standarde, să preluăm standardele Agenției uh, um, energiei atomice și să le facem obligatorii și să cerem oprirea centralelor nucleare care nu respectă aceste standarde. De asemenea, e necesară reforma tratatelor uh, privind energia atomică, siguranța devenind punctul central al acestora și uh, o acoperire care trebuie să existe pentru decomisionare și pentru um, îndepărtarea deșeurilor. Acum a venit momentul ca Europa să aibă posibilitatea de a face o evaluare interpares și să introducă noi standarde astfel încât sănătatea consumatorilor, sănătatea um, oamenilor să nu mai fie pusă în pericol. Mulțumesc, domnule Rubic. Domnul Martin e următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să salut poporul japonez în aceste vremuri grele și să-mi exprim simpatia față de acest popor. Însă apreciez de asemenea și sinceritatea cuvintelor dumneavoastră în ceea ce privește solidaritatea, dar poate că această sinceritate va fi oarecum temperată de atitudinea statelor membre. Uh, guvernul din uh, Olanda a Uh, cerut ca toate produsele care vin dinspre Japonia să fie uh, examinate îndeaproape. Guvernul din Germania, de asemenea, sistează anumite uh, importuri de produse care vin din Japonia. Uh, domnule președinte, uneori e nevoie de două, trei săptămâni până la două, trei luni uh, după un cutremur pentru ca să uh, se exprime solidaritatea. Și iată că vedem că acum Comisia încearcă să discute cu statele membre în așa fel încât cele care doresc să-și exprime cu adevărat solidaritatea să o poată face. Mulțumesc! Fiona Haru. Surprinde faptul că domnul comisar pare să fie atât de optimist în legătură cu soluționarea situației din uh, Fukushima și controlarea ei în viitoarele zile, pentru că experții au vorbit despre săptămâni, de chiar de luni și între timp această centrală încă emite radiații care continuă să se scurgă în uh, lanțul alimentar și în pânza freatică. Uh, salut aceste teste de stres, dar ele nu răspund la întrebările mai grave. Întrebarea este, dorim să acceptăm aceste riscuri tot mai mari ale centralelor nucleare într-o lume în care catastrofe naturale și evenimente climatice extreme uh, sunt în creștere? securitatea reactoarelor nucleare nu poate fi uh, garantată pe deplin în eventualitatea unei catastrofe la scară ma la mare de orice tip intervin tot felul de, uh, de, de probleme, uh, pane de electricitate, furnizare, asistarea furnizării cu apă și cu electricitate. E, iată care e întrebarea cea mai dureroasă. Dorim să ne asumăm aceste riscuri sau, ave, sau nu ar fi mai bine să optăm pentru alternative rezonabile? Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnul. Domnul Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, trebuie să exprimăm solidaritatea deplină cu poporul japonez și uh, condoleanțe față de victimele din această țară. Știm că acest dezastru a fost uh, provocat de un uh, dezastru natural, dezastrul de la Fukushima, de la centrală, uh, de acesta vorbesc acum. Uh, E vorba de factori care au fost foarte improbabili care au cauzat acest uh, dezastru nuclear. Ceea ce ne-a arătat că și ceea ce e neprevăzut poate să se întâmple și poate să se repete și în cazul altor centrale nucleare. Deci trebuie să învățăm uh, o lecție din uh, accidentul de la Fukushima. E nevoie, într-adevăr, de uh, un nivel de securitate mult mai mare în centralele nucleare în ceea ce privește centra, uh, sistemul de răcire al centralelor. Uh, Trebuie să verificăm centralele noastre, să vedem în ce măsură ele ar rezista într-un caz de cutremur și de tsunami. Dar e nevoie de o dezbatere socială pe marginea energiei nucleare, să vedem care sunt pericolele actuale, pericolele viitoare și condițiile pentru ca ele să fie suficient de sigure. Oamenii trebuie să fie clar informați cu privire la riscuri, la impactul și la limitele altor surse de energie. Mulțumesc! Domnul Rossi următorul vorbitor. Grazie, președinte, onorevoli colegi. Innanzitutto esprimo solidaritate. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, și eu la rândul meu doresc să-mi exprim solidaritatea față de poporul japonez atât de crunt lovit de această catastrofă. Este evident că tehnologia japoneză nu a putut să facă față acestor evenimente, evenimente care de altfel se repetă în mod uh, uh se repetă de multe ori în această țară. Bun, acum ne putem pune întrebarea dacă tehnologia este suficient de performantă. Însă, pentru a ne gândi la un program european pentru energie nucleară, noi trebuie să fim atenți. Nu trebuie să facem alegeri greșite pentru că ne este teamă. E adevărat, trebuie să examinăm situația centralelor existente și celor care sunt în curs de construire. Trebuie să ajutăm poporul japonez pentru că e vorba de o stare de urgență, însă va trebui să vedem uh, cum putem evita o eventuală criză financiară ca urmare a acestor evenimente. Ne putem aștepta la o încetinire a activității economice în țările care sunt partenere ale Japoniei. Nu uitați că guvernul uh, este destul de slab și nu dispune de majoritate în Parlament și s-ar putea să existe o adevărată criză. Urmează Angelica Vertman acum. Mulțumesc, domnule președinte. La început vreau să spun că, într-adevăr, îmi exprim compasiunea cu toți cei care au fost afectați de această catastrofă devastatoare. Uh, acest accident a dus la o catastrofă nucleară. Europa a reacționat într-adevăr relativ repede, însă trebuie să ne dăm seama și sper tuturor adepților energiei nucleare că radioactivitatea nu cunoaște granițe și nici uh, standarde de siguranță. Am avut accidentul de la Cernobâl. Uh, vedem acum ce s-a întâmplat la Fukushima. Cred că este momentul ca adepții energiei nucleare să se gândească mai mult la sănătatea oamenilor și la naturii și să pună deasupra intereselor financiare. Să ne gândim la o renunțare în, uh, a energie nuclear, la energie nucleară în Europa și să punem accentul pe energiile regenerabile. Mulțumesc! Mulțumesc! Ultimul uh, vorbitor este domnul Mezaroș. Cui, pani președinte, japánban a földrengést követő cunami volt a közvetlen kiváltó oka az Mulțumesc, domnule președinte. În Japonia uh, a urmat tsunamiul după uh, seism și a, a avut loc apoi catastrofa nucleară și uh, această situație s-a transformat uh, într-o chestiune de securitate pentru opinia publică de peste tot. Și apoi am decis să introducem aceste teste de stres pentru că trebuie să avem o dezbatere în legătură cu viitorul energiei nucleare. Uh, Trebuie să nu uităm și faptul că Oamenii se, au tendința să se teamă mai mult după o astfel de uh, tragedie. De aceea e nevoie de uh, o informații obiective și, de asemenea, de măsuri de securitate sporite. Aș dori să subliniez faptul că condițiile naturale, condițiile de meteo sunt total diferite în Europa. Nu există risc de tsunami în Europa și, de asemenea, cu tremurele sunt foarte rare. Deci nu putem trage aceleași concluzii uh, după tragedia de la Fukushima. Deci, cred că energia nucleară ar trebui să facă parte din mixul energetic și aș dori uh, să-mi exprim și condoleanțe față de prietenii din Japonia. Mulțumesc! Are acum uh, cuvântul uh, domnul comisar pentru concluzii. Domnule președinte, stimați eurodeputați, am ascultat cu mare atenție contribuțiile dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc pentru obiectivitatea uh, în ceea ce privește uh, catastrofa și în ceea ce privește abordarea mea. E într-adevăr nevoie de compasiune acum, de ajutor pe care să-l oferim celor afectați. Uh, cred că nimeni nu contestă acest lucru. Uh, la Comisie și la Consiliu uh, ne preocupăm de uh, intervenția umanitară. E nevoie de uh, situația catastrofelor în general. Aceasta trebuie să fie luată în considerare gestiunea catastrofelor. Să ne uităm la Ahai și la Fukushima. Uh, comunicarea Comisiei care a fost adoptată de Consiliu în decembrie, comunicarea către o mai bună strategie în protecția împotriva dezastrelor este cea pe baza căreia trebuie să lucrăm. E nevoie de o îmbunătățire a procedurilor pentru apărarea împotriva catastrofelor la nivel european. Trebuie să găsim mecanisme care să fie bine finanțate și care să fie dotate cu personal și e nevoie de o coordonare europeană. Doamna Georgeva dorește să aducă în fața Parlamentului și Consiliului propuneri concrete în decursul anului. În ceea ce privește politica energetică în Europa și consecințele care vor urma după uh, situația din Japonia, după ce vom uh, evalua situația de acolo, cred că, în primul rând, trebuie să facem față faptelor și realității într-un mod foarte sincer. Mă uit în primul rând la guvernul Germaniei și aici sunt partide cărora le aparțin și eu. Aici are loc o corecție majoră a cursului, aceasta a fost propusă, șapte centrale nucleare au fost uh, suspendate, activitatea a fost suspendată, uh, iar reacțiile au fost uh, de la uh, o credibilitate minoră până la asta e tipic pentru Germania. Așa că eu cred că în momentul de față nu ar trebui Cred că ar trebui totuși ca în discuția noastră um, punctul de plecare să fie respectul față de uh, interlocutorii noștri, de partenerii noștri, pentru că eu am respect față de Parlament, care Parlament a luat decizii în privința creșterii siguranței nucleare. În al doilea rând, am un respect față de competențele de reglementare, pentru că am citit uh, a tratatul cu mare atenție și directiva privind siguranța nucleară, care a fost uh, uh, adoptată în iunie, acum doi ani, e bine, am citit-o cu mare atenție. Există aici cerințe formale, și anume, trebuie create autorități, uh, obligații de raportare, obligații de informare, multe alte dispoziții, însă nu se găsește aproape nici un fel de dispoziție concretă, materială, în ceea ce privește tehnica de operare a acestor centrale. Totul este la un nivel foarte general. Așadar, dacă dumneavoastră, Parlamentul European, propuneți astăzi să extindem legislația europeană, eu uh, pot să repet ceea ce am spus deja. În primul rând, trebuie să așteptăm rapoartele statelor membre în 2014 și apoi să comisia să vină cu un raport. Dar și mai bine ar fi să cerem de pe acum ca această directivă, cel târziu până în iulie în acest an, să fie transpusă în dreptul național, în toate statele membre și, de asemenea, odată ce vom avea cunoștințe mai multe despre situația din Japonia și pe baza rezultatelor testelor de rezistență, anul viitor să venim cu o propunere a Comisiei care să conțină cerințe materiale concrete legate de siguranța energiei nucleare. Propunere care, pe care să o discutăm împreună aici la Bruxelles. Ceea ce ați spus dumneavoastră, trebuie să, să acționăm acum eu doresc să fiu consecvent. Eu trebuie să ved, vreau să văd cine ce competențe are. Legiuitorii europeni au anumite competențe, dar sunt anumite competențe pe care nu le au. Și dacă sunt criticat pentru uh, ceea ce au făcut guvernele naționale, dacă s-au luat uh, măsuri prea serioase sau prea puține, eu sunt uh, undeva la mijloc. Și la mijloc e întotdeauna locul unde mă simt eu bine. Pentru că cei care critică uh, ar trebui să se uite mai mult la, la drumul de mijloc, la calea de mijloc. Din 143 de centrale nucleare, în următorul deceniu, nu doar în deceniul acesta, acestea foarte multe dintre ele, nu toate, dar foarte multe dintre ele, vor fi în continuare în funcțiune. Așadar, interesul meu și interesul dumneavoastră trebuie să fie următorul. Pe termen mediu și lung, să existe cea mai înaltă siguranță, cele mai înalte standarde pentru a reduce riscurile funcționării acestor centrale. În al doilea rând, pornesc de la premisa că în Europa s-ar putea să se construiască noi centrale nucleare, conform competențelor statelor membre ale parlamentelor și ale guvernelor acestora. În uh, Italia va avea loc un referendum în iunie, să vedem ce se va întâmpla acolo. Și eu cred că, cred că în niciunul dintre celelalte 13 state, în afară de Germania, unde există centrale nucleare, va exista o corecție a cursului, una foarte importantă. Știu că au loc consultări și uh, monitorizez cu atenție ceea ce se întâmplă, discuțiile care se poartă. Și ați spus că e vorba de Europa. Într-adevăr, dar e, să nu uităm de dimensiunea globală. Interesul nostru trebuie să fie acela ca uh, dat fiindcă în, în lume vor exista în continuare, vreme de decenii, centrale nucleare, trebuie să existe nu doar la noi, ci la nivel global, cele mai înalte standarde de siguranță. Și de aceea, domnule uh, Turmes, uh, eu încerc să rămân obiectiv și vă rog să faceți același lucru. Același lucru. Dacă îmi spuneți că eu nu uh, aveți încredere în mine, eu Uh, când, când vorbesc de domnul Sarkozy. Eu am încredere atunci când domnul Sarkozy spune că va discuta acest subiect la G20 cu americanii, cu chinezii, cu rușii și cu alții care au centrale nucleare și care planifică noi centrale nucleare sau care au competențe de construire pentru că au uh, mari companii care operează centrale nucleare. Așadar, eu cred că e importantă evaluarea și de, e importantă elaborarea de noi standarde de o siguranță și mai mare, indiferent dacă pledezi pentru sau împotriva energiei nucleare, pentru că energia nucleară este intervenție fără microfon din sală. Președintele, să lăsăm pe domnul comisar să vorbească domnul comisar, pentru că energia nucleară va fi alături de noi vreme de mulți ani de zile. Uh, eu cred că ar fi foarte bine să putem să ne lăsăm pe fiecare să vorbim uh, acum, în ceea ce privește foaia de parcurs 2050 și energiile regenerabile care ar fi subfinanțate. Doamnelor și domnilor, aici subestimați propriile decizii pe care dumneavoastră le-ați luat a căror respectare o monitorizăm noi. 20% energii regenerabile în următorii 9 ani înseamnă că în domenii uh, importante, în domeniul electricității, trebuie făcută o schimbare de 53%. 53% din producția de curent trebuie făcută prin energii regenerabile. Ei bine, suntem pe acest drum. Statele membre participă, își fac uh, temele producția de uh, curent electric în 4-5 ani va fi obținută mai mult pe baza energiilor regenerabile decât din energie nucleară sau din uh, cărbune. Deci energiile regenerabile vor fi uh, sursa cea mai importantă de curent electric din Europa și în primăvară vă vom prezenta conceptele, scenariile noastre pentru foaia de parcurs uh, în domeniul energiei până în anul 2050. Dar aici nu e vorba de 2020-2050, e vorba și de anii intermediari. Adică momentul în care trebuie să modificăm infrastructura, trebuie să investim foarte mult în capacități de producție. Și Uh, poate că în anii 2020-2030 nu vom rămâne la energiile generabile undeva la 35%, ci poate peste 40%. Mai mult de 40%. 40%, 60% poate să fie un echilibru bun sau o, o, un raport asemănător, un raport apropiat. Deci dacă lucrurile vor merge așa, atunci nu puteți să spuneți că nu susținem suficient energiile regenerabile, ci energiile regenerabile în, ener- în generația noastră încă vor deveni, uh, vor deveni răspunzătoare pentru mixul de energie. Intervenție fără microfon din sală. Președintele, vă rog să-l lăsați să vorbească. Doamna Harms, uh, eu vorbesc despre foaie de parcurs, dumneavoastră vorbiți despre uh, dioxidul de carbon. E nu e același subiect. Noi avem uh, obiective în Europa 2020 și am lăsat acest obiectiv 20%, 30% dacă ni se alătură și alți parteneri. Parlamentul, Comisia și Consiliul au decis acest lucru și au făcut ofertă globală. Nu e nicio modificare în acest sens, dar vorbim acum despre energiile regenerabile. Și la energiile regenerabile vom ajunge la peste 40%, creând astfel niște baze foarte importante pentru ca uh, mixul de energie să nu fie uh, doar în competențele statelor membre. Statele membre sunt responsabile de 50% sau mai mult din acest mix. În orice caz, creăm astfel niște baze foarte importante pentru dotarea financiară și tehnică în statele membre pentru aceste energii. Și putem să, uh, domnule Turmes, uh, puteți să fiți sigur că verificăm cu mare atenție un lucru. Și anume, verificăm situația științifică și uh, um, studiile care ne arată până unde se poate ajunge cu energiile regenerabile în mixul uh, energetic. Pentru că, din păcate, trebuie să citiți articolul uh, relevant din tratat, mixul de energie este de competența statelor membre. Și eu trebuie să îmi fac treaba în colaborare cu statele membre pe baza tratatului. Și fie că e vorba de Berlin, Luxemburg, Paris sau uh, Londra, trebuie să respectăm fiecare competențele celuilalt. Și ultimul punct. Am ascultat cu mare atenție contribuțiile uh, domnului Davis și doamnei Hall. Amândoi fac parte din același partid, din același stat membru. Și contrare 100%. Am un mare respect pentru astfel de poziții. Însă, dacă un partid mic dintr-o, stare, dintr-o țară mare gândește, are poziții atât de diferite, un partid care înainte de campania, înainte de alegeri a fost împotriva uh, energiei nucleare, după care și-a aranjat situația, e bine, acest lucru arată uh, poziția dumneavoastră ecologică, economică și politică. Și de aceea uh, procesul acesta este unul de negociere și în Europa și la nivel global. Mulțumesc, domnule comisar. Doamna Gheorghe elnök úr biztos úr képviselő hölgyek és urak gérem rövid leszek. mulțumesc domnule președinte mulțumesc domnule comisar doamnelor și domnilor vă promit că voi fi foarte succintă. într adevăr noi trebuie să ne exprimăm simpatia față de poporul japonez însă în același timp trebuie să ne păstrăm sângele rece trebuie să ne exprimăm condoleanțele să trimitem ajutoare să ascultăm care sunt cerințele lor, care sunt nevoile lor și să intervenim dacă au nevoie de noi. Însă, în același timp, trebuie să ne păstrăm sângele rece, în așa fel încât pe viitor, în momentul în care vom lua decizii, acestea să fie decizii luate în cunoștință de cauză. Nu trebuie să ne pripim pentru că e vorba de decizii pe termen lung. Uh, nu știu dacă cineva nu este de acord cu acest lucru în această sală. Este evident că avem nevoie de măsuri de siguranță maximale. De asemenea, suntem obligați să informăm pe deplin cetățenii europeni în așa fel încât aceștia să înțeleagă foarte bine care este situația, ce anume vom face, când, unde și cum. Un alt aspect care este foarte important este să uh, tragem învățăminte, să învățăm din consecințe, să analizăm situația, însă nu trebuie să fim prea lenți pentru a face acest lucru. În același timp, nu trebuie să ne pripim și să facem declarații care peste câteva săptămâni, câteva luni, poate nu vor mai fi uh, adecvate. În ceea ce privește testele de rezistență, aș dori să spun că, bazându-ne pe legislația în vigoare, acestea se pot face în, pe bază voluntară. Mulți dintre dumneavoastră au spus și cred că și la Consiliu va exista bunăvoința pentru a schimba acest cadru legal, cel care este în vigoare astăzi, uh, însă va trebui mai întâi să facem o propunere, să o punem pe masa de discuție, fără să ne pripim, fără să ne grăbim prea mult. Trebuie să vedem când vom începe exact această muncă. Domnul comisar, a menționat de asemenea mixul energetic și faptul că această competență este de resortul statelor membre. E vorba de decizii suverane luate de fiecare stat membru în parte. Statele membre sunt cele care decid care sunt sursele de energie pe care le vor utiliza. În jur de jumătate din statele membre utilizează energie uh, electrică uh, nucleară. Bineînțeles, putem să avem un cadru juridic în ceea ce privește măsurile de siguranță, însă alegerea până la urmă revine statelor membre. Și de altfel doresc să salut faptul că domnul comisar a spus că până în luna iulie acest raport va putea fi gata. Și apoi câteva cuvinte despre cercetare și inovație. Am discutat foarte mult despre acest lucru în cadrul strategiei UE 2020, pentru că reprezintă piatra de temelie a acestei strategii. Cercetarea și inovația trebuie să se bucure de cele mai bune condiții în Uniunea Europeană și cred că încă ne-am mai rămas multe de făcut în acest domeniu. Trebuie să avem uh, o producție de energie care să respecte mediul înconjurător, să utilizăm energiile regenerabile. De aceea, haideți să încurajăm știința în așa fel încât aceasta să poată propună securitate pentru întreaga omenire. Mulțumesc, uh, doamna Gheore. Iată că astfel încheiem dezbaterea aceasta. Votul va avea loc mâine la 11.30. Punctul următor de pe ordinea de zi este întrebare cu solicitare de răspunsărare adresată Consiliului în ceea ce privește